Uh, yeah, colleagues. Dragi colegi, haideți să începem cu punctul 6, aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor. Raportorul nostru este Marcus Ferber. Acum uh, examinăm amendamentele. E vorba de un aviz pentru comisia competentă, comisia TRAN. Aș dori să dau cuvântul raportorului, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, o să încerc să fiu cât mai succint pentru a putea trece apoi direct la vot. Propunerea Comisiei privind Eurovinieta are două părți. O propunere pentru o intro- pentru introducerea sistemului de, vin- de vinietă și o propunere de reducere uh, treptată a taxării a uh, vehiculelor uh, grele. Ne-am uh, uh, am ajuns la concluzia că ar trebui să ne limităm la subiectul uh, fiscal și să nu reacționăm la subiectul vinietei, pentru că acesta nu ține nicicum de competențele Econ. Pot să vă spun că de, 20, de 24 de ani, fac uh, parte în calitate de membru suplean și din Comisia de Transport, deci mă gândesc că aș fi avut competențele necesare pentru a atinge și acest subiect. Cu toate acestea, am uh, decis să ne limităm doar la aspectele fiscale în acest uh, aviz și propunem, nu, nu propunem limitarea Um, treptată a pragului minim pentru vehiculele grele, așa cum a făcut-o Comisia prin 5 trepte, chiar dacă acest lucru pare uh, simplu la o primă, la o primă vedere. Am propus pur și simplu să sărim uh, toate aceste cinci trepte și să spunem că după 5 ani de zile uh, să se ajungă la un prag minim de 0%. Au fost depuse multe amendamente care se referă în, nu la aceste aspecte fiscale, ci la o gamă întreagă de elemente care țin de Comisia de Transport și nu de competențele Comisiei Econ. Drept urmare, am propus să nu ținem cont de aceste amendamente în momentul uh, în care redactăm uh, amendamentele de compromis. Am făcut o propunere de compromis care pleacă de la ideea săririi peste acele cinci uh, trepte și uh, precizează și cere uh, de, de asemenea să există o neutralitate din punct de vedere al veniturilor obținute în urma uh, Uh, eliminării unui uh, prag minim și prin evitarea uh, celor cinci trepte respective. Și m-aș bucura dacă această propunere s-ar bucura de sprijinul colegilor. Vă mulțumesc! Pervaș. Mulțumesc, Pervaș Perez, acum. Mulțumesc. Am ajuns la un compromis grației negocierilor la care am participat și eu. Care este problema principală cu acest uh, dosar? Sistemul pe care, ni propune, uh, pe care Comisia propune să-l eliminăm, pentru care a propus uh, o eliminare foarte rigidă, deci 20% în 5 etape, timp de 5 ani, Știm că situația este foarte diferită de la un stat membru la altul, pentru că există uh, țări în care există sisteme de plată automate, altele care nu au, și apoi o a treia categorie care tocmai uh, lansează aceste sisteme. Și deci am uh, propus adoptarea principiului flexibilității care, flexibilității care permite statelor membre să organizeze această eșalonare treptată pentru a părăsi sistemul de taxare a vehiculelor grele dar am mai adăugat două elemente importante, respectiv faptul că trebuie să se treacă la regimul, la sistemul alternativ care va face obiectul dezbaterii la TRAN în 2024 și apoi faptul că ritmul uh, reducerii sistemului de taxare existente trebuie să fie adaptat în funcție de sistemul alternativ, ca să nu asistăm la o pierdere a veniturilor pentru state membre. Grupul nostru va vota un amendament, amendamentul 22, uh, a lui uh, a colegei Molly Scott Cato, un amendament foarte bun, uh, care cumva se demarcă de propunerea bugetară, dar care ne permite totuși să insistăm asupra faptului că nu ar trebui să mai existe mașini cu motoare diesel. de la ECR, domnul Tremosa. Foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că știu că trebuie să trecem la voturi, sprijinim această idee generală de a face tranziția de la o taxă anuală pentru un mașin pe un sistem bazat pe distanțele parcurse. Noi considerăm că este o soluție mai eficientă din punct de vedere economic, dar care va duce și la economii de energie. Dar nu suntem de acord cu compromisul pentru că nu suntem de acord cu uh, cei care nu vor uh, intra uh, sub sfera de incidență acestei propuneri? Cine va plăti? Molly Scott Cato acum. Mulțumesc, domnule președinte. Poziția noastră pe acest dosar este bine cunoscută, dar o să o repet pe scurt. Noi nu sprijinim acest raport noi urmăm linia care urmează linia Comisiei și nu sprijinim poziția Comisiei. Noi nu considerăm că ar fi constructiv să uh, eliminăm aceste taxe anuale pentru vehicule. Pentru grupul nostru aceste taxe nu ar trebui să se uh, suprapune pe uh, taxele bazate pe, dis pe, pe, distanțele parcurse. Din contră, ar trebui să fie suplimentare pentru a reduce traficul rutier și pentru a uh, reduce și poluarea. Uh, aceste taxe uh, care se bazează pe mobilitate, pe, deci pe distanța parcursă, uh, sunt compatibile cu pachetul mobilitate, dar totuși nu țin cont de aspectele sociale, de impactul social și de aceea am dorit să avem un cadru mai durabil care să armonizeze diversele chestiuni. Impactul ciclului de viață al vehiculului asupra economiei, aspectele sociale și aspectele de mediu ar trebui să fie luate în considerare. Apoi, uh, impactul climatic al uh, uh, vehiculului, de exemplu. Deci, am depus amendamente pentru a modifica uh, tabelele de la anexe pentru a respinge ideea acestei uh, taxe reduse la zero până în 2024. Aceasta este propunerea raportorului. Paloma López Bermejo. No opinion. Nu doriți cuvântul din partea ENF? Floor back to rapporteur. Dăm din nou cuvântul raportorului atunci. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucur de faptul că domnește, se pare, uh, consensul, deși mai există și câteva poziții discordante, dar uh, sper că vom putea avea un vot uh, de succes, astfel încât Comisia de Transporturi să continue cu procesul său. Și, încă o dată, nu mă Uh, doream să mă refer uh, la politica de transport. Uh, aș putea să vă spun foarte multe despre vinieta. La noi în țară s-a introdus această vinietă. Am multă experiență. A existat, deci Comisia a propus ca Parlamentul să elaboreze un raport în ce privește sistemul eurovinietă, dar în orice caz, așa cum am spus, am preferat să mă axez pe partea legată de fiscalitate care este competența noastră. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Am avut o dezbatere Uh, legată de anumite amendamente și de aceea n-am putut să particip pe deplin la dezbatere, a trebuit să uh, discut cu colegii. Acum trecem la voturi. Vă cer o clipă de răgaz. Deci avem o problemă cu un amendament, acum verificăm. So as, as we have... Încă mai verificăm o chestiune juridică legată de primul raport, Autoritatea Bancară Europeană. Vom începe uh, celelalte voturi și uh, ne întoarcem la acest vot uh, când vom fi rezolvat problema. Deci facem întâi un uh, uh, vot uh, test. S-a deschis votul. The vot. Sa. Încă mai votează colegi. S-a închis votul. Și acum începem. Începem cu raportul Miguel Viegas, acordul, deci acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. One EPP too many. Avem un vot în plus de la PPE. Ok. Vote is closed. S-a închis votul. 49 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Acum trecem la uh, raportul Molly Scott Cato, finanțele sustenabile, compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, verificăm 74, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă. Verificăm 76, s-a deschis votul. Vote is closed. Rejected. Respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B cu un amendament oral pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. Please, be quick. We are waiting for you, but... Vă așteptăm. Ok. ok, then we have to... Atunci trecem mai departe. S-a închis votul. Respins. Votăm acum un compromis fără, compromisul fără amendamentul oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă cu aceeași majoritate, dar dacă vă doriți putem și verifica, s-a deschis votul. When it comes. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 93 pentru. Again. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că e respins, dar mai bine verificăm. S-a închis votul. Respins într-adevăr. Diferență de un vot. 94 pentru, împotrivă, verificăm s-a deschis votul. It's very tight. Vote is closed. S-a închis votul. A, era toți pentru. A, eu am greșit. Se adoptă. Credeam că PP-ul e împotrivă. N-ați avut încredere în mine, spune domnul Ferber. Da, ar trebui să am mai multă încredere în dumneavoastră, spune președintele. Compromisul ce? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 118 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul E cu un amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e respins. Deci, compromisul E Verificăm, bun, sigur, fără probleme, verificăm, s-a deschis votul. Cu un amendament oral. S-a închis votul. Respins. Și acum votăm compromisul fără acest amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 174 cu un amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 175 trebuie votat pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 192 pentru împotriva abțineri se adoptă. 195 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. 204 acum pentru 204, amendamentul 204 pentru împotriva Verificăm acest amendament. 204 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. 205 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul K pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 209 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă. Verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentele, amendamentul 211 pentru, împotrivă. Cred că e respins. Vreți să verificăm? S-a închis votul. Nu, s-a deschis votul, <laughs> spune președintele. Danuta. Da. S-a închis votul. Se adoptă. La diferență de două voturi. Amendamentul 203, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri. E respins, cred. Vreți să verificăm? Nu. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 228 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul N cu un amendament oral, așa este? E corect, da? Deci cu un amendament oral pentru, împotrivă, Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. Deci votăm compromisul inițial pentru PP-ul cred că e pentru, da, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 241 în mai multe părți, nu? Deci în patru părți. Prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte, care de fapt este partea 2.2. A, pentru că se respinge, restul este caduc. Atunci trecem la amendamentul 242. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 243 pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis. Se adoptă. 244 este caduc. Am ajuns la compromisul A. Ce am spus? Am spus A. Compromisul O. Am pronunțat greșit. Deci compromisul O cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. One EPP too many. Un vot în plus de la PP. Vote is closed. S-a închis. Se respinge. Așadar, compromisul O, fără amendament oral acum, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul P, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 264, pentru, împotrivă, Verificăm, să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. 265 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 266 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a închis votul se respinge. 267 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul uh, Q pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 268 pentru împotriva abțineri se adoptă, 269 pentru, împotrivă, verificăm, 270 S-a închis votul. Se adoptă. 280. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 280. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis. Se adoptă. Compromisul R. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 291 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 292 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 293 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 294 pentru, împotrivă, verificăm 294. S-a închis votul. Se respinge 295 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 296 pentru, împotrivă, abțineri, GU este împotrivă, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Era 297, nu-i așa? 296. Era 297. Vreți să repetăm 297, nu-i așa? 297 să deschizi votul. So there was a misunderstanding with a political group. Now o mică neînțelegere la mijloc, acum s-a închis votul. S-a închis. Rezultatul nu se modifică, se respinge oricum. 298 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 299 pentru, împotriva abțineri se respinge. 300 pentru, împotriva abțineri, verificăm să deschizi votul. Vote is closed. It's rejected. Se respinge. Compromisul S. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 311 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 312 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 314 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 315 pentru, împotriva abțineri se respinge, Textul original de la alineatul 20 pentru potriva abțineri se adoptă. Textul original la referirea 1 pentru potriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul original la referința 2 pentru potriva abțineri se adoptă. Textul original la referirea 3 pentru potriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 4 pentru împotriva abțineri Se respinge. Text, verificăm. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Text original, referirea 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins, putem verifica. Verificăm. Se respinge textul original la referirea 5 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a adoptat. Verificăm? Bine, să deschizi votul. Textul original, referirea 5. S-a închis votul. Se adoptă. Referirea 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Numărul 7, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Referirea 8, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 9, pentru, împotriva, abțineri. Alde este pentru, se adoptă. Amendamentul 7, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Referirea 10, text original, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Referirea 11, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă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 pentru împotriva abțineri se adoptă, referirea 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 12 pentru împotrivă, verificăm să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 14, amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 20 pentru, împotrivă, nu văd grupurile, deci a deschis votul la referirea 20 textul original. S-a închis și se adoptă. Referirea 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, referirea 22 pentru împotriva abțineri se adoptă, referirea 23 pentru împotriva abțineri se adoptă, referirea 24 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, referirea 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru împotriva abținerii se adoptă, 21, amendamentul 21 pentru împotriva abținerii se adoptă, amendamentul 17 pentru împotriva abținerii se adoptă. Nu, este caduc, este caduc, îmi cer scuze. Trebuie să merg la amendamentul 18. Uh, pentru împotriva abținerii se adoptă, uh, referirea 29 pentru împotriva abținerii se adoptă, amendamentul 19 pentru împotrivă Verificăm, să deschizi votul. Vote is closed. Se adoptă. Referirea 31 pentru împotrivă. Abțineri. Verificăm. Nu văd mâinile ridicate. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri se respinge, 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru, nu, 25 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 25. Vote is closed. Se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 26 este compatibil. 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. 27. Scuze? Nu putem uh, să facem acest lucru la la dumneavoastră este cu plus de la celelalte noi. 27 pentru împotriva abținere se adoptă, 28 pentru împotriva abținere se adoptă, 29 pentru împotriva abținere se adoptă, 30 pentru împotrivă abțineri se respinge, 31 pentru împotrivă abțineri se respinge, 32 pentru împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru împotrivă abțineri se respinge, 35 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 36 ă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Referirea 33 pentru, împotriva cele se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Am ajuns la compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 53 pentru, împotrivă, verificăm. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. 56 pentru, împotrivă, verificăm 56 să deschizi votul. S-a închis se adoptă. 58 pentru, împotrivă. Verificăm 58, să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Acum votăm întregul text astfel amendat. Vot prin apel nominal să deschizi votul. Vote is closed. 42 de voturi pentru, 9 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări doamnei raportor. Acum votăm proiectul de aviz al lui Marcus Ferber în ceea ce privește taxarea vehiculelor grele de marfă. Compromisul A, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se respinge. <clears throat> Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 17 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 21 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru împotrivă. Verificăm 22 să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. Diferența de două voturi. 23 pentru împotriva abțineri se respinge. Vot uh, asupra propunerii. comisiei astfel modificat. Vot prin apel nominal. se deschis votul. Vote, vote is closed. Just a second. S-a închis. Vote is closed. Uh, 36 in favor. 36 pentru, 15 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Încă mai trebuie să votăm, dar mai întâi felicit pe domnul raportor. Acum trebuie să facem uh, o mică pauză, o suspendare a ședinței de două minute înainte de uh, votul uh, final, uh, pentru că trebuie să verificăm compatibilitatea unui amendament. We move now to the uh, Am ajuns la raportul Balci Berez în ce privește um, sediul um, Agenției Bancare Europene. Sunteți gata? Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Referirea. Nu. Amendamentele AFCO 3, AFCO 4 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru împotriva abțineri se respinge. Buget 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1, coraportorii pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 este caduc. Bugete 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Bugete 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, se respinge. 5. Buget 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul B pentru împotriva abținerii se adoptă. Supunem la vot acum propunerea comisiei, astfel modificată s-a deschis votul. Vot prin apel nominal. Yeah, yeah. Roll call vote. Da, vot prin apel nominal. As always, in these cases, uh... Ca întotdeauna în asemenea cazuri, s-a închis votul. 53 pentru, un vot împotriva, nicio abținere. Trecem la rezoluția legislativă acum. Aliniatul 2, textul original, pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotriva abținerii, se respinge. Textul original, drept urmare, alineatul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 a devenit caduc, dar putem supune la vot 10 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul original, drept urmare, nu, a, yes. Textul original al alineatului 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu. Da, pentru că a fost respinse amendamentele. Replace. Okay. So then we have to vote. Deci trebuie să supunem la vot textul original al alineatului 5. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 6 acum, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru potriva abțineri se respinge amendamentul 15 pentru potriva abțineri, se respinge amendamentul 16 pentru împotriva abțineri, se respinge. Nu avem text original? Sau supunem la vot textul original? Da, alineatul 7, textul original pentru împotriva abțineri se adoptă. AFCO 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 7 17 și 8 sunt, a, a, sunt caduce. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul original pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Această rezoluție uh, legislativă va fi adoptată în forma sa modificată și acum supunem la vot decizia de a iniția negocieri interinstituționale. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 52 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Decizia a fost adoptată. Felicit și raportul a fost adoptat și, desigur, felicitări raportorilor. Am terminat. Vom reveni la ora 4.30, spune domnul președinte. Îmi cer scuze, la ora 2.30. Îmi cer scuze, 14.30 avem audiere publică. și la ora 13, uh, cei care fac parte din grupul de lucru privind Uniunea Bancară ne vom revedea. Vă mulțumesc, să uh, închis ședința.